Dear President, So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sitzen. Stimați colegi, stimate colege, redeschidem ședința noastră. Procesul verbal de, de ieri sunt disponibile. Are cineva vreo obiecție în ceea ce privește ordinea de zi? Nu e cazul, după cum văd. Atunci, procesul verbal este adoptat. Înainte de a începe dezbaterea